Văd că nu, prin urmare, procesul verbal a fost adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de declarația președintelui Parlamentului European cu privire la procedura bugetară 2013, lucrările Comitetului de Conciliere. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, joia trecută, la miezul nopții, a expirat uh, termenul prevăzut de articolul 314, uh, termen de 21 de zile. Din păcate, instituțiile europene n-au putut ajunge la un uh, consens. Prin urmare, procedura bugetară pentru 2013, pe baza propunerii Comisiei, a eșuat, cel puțin temporar. După cum se prevede în tratat, Acum Comisia este obligată să prezintă un nou, o nouă propunere. Comisia a anunțat că pe data de 23 noiembrie va face această nouă propunere, sperând, bineînțeles, că Consiliul și Parlamentul vor ajunge într-un final la un compromis. Un compromis care ar permite intrarea în vigoare a bugetului pe 2013, începând cu data de 1 ianuarie 2013. Dați-mi voie să vă spun de la început că Parlamentul European, bineînțeles, este conștient de responsabilitățile care îi revin și, la fel ca și Comisia Europeană, își dorește să se ajungă la un consens. Suntem uh, convinși de faptul că un, în cazul uh, în care nu se va ajunge la un uh, consens, există alternative care însă, bineînțeles, nu sunt uh, de dorit. Însă, pe de altă parte, Parlamentul European nu mai poate fi dispus să facă multe compromisuri. Am ajuns la un punct de intersecție care trebuie să fie depășit în momentul de față. În anii trecuți, Parlamentul European a acceptat toate propunerile Consiliului uh, European, propuneri care cu, de fiecare dată erau sub propunerile Comisiei Europene. Și am acceptat aceste pos, uh, poziții ale Consiliului, ținând cont de faptul că bugetele unora dintre statele membre se aflau într-o situație dificilă. Toate instituțiile înțelegeau de la bun început că Uniunea nu se va putea descurca cu acest, uh, aceste niveluri de plăți uh, consfințite și tocmai de aceea Consiliul și Parlamentul la încheierea negocierilor uh, bugetare în ultimii doi ani de zile au anunțat cu pompă că toate plățile care nu puteau fi achitate conform bugetului consfințit vor fi uh, vor fi efectuate cu ajutorul unor bugete rectificative adoptate rapid. Atât Parlamentul cât și Consiliul au declarat cu aceste ocazii că toate procedurile ulterioare vor fi încheiate rapid. Și acum vă voi citi, doamnelor și domnilor, aceste declarații ale instituțiilor. Ținând cont de procesul de consolidare bugetară demarat în uh, multe state membre, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la con- concluzia că reducerea creditelor de plată pentru 2012 este necesară, o reducere comparată cu uh, proiectul de buget al Comisiei. Se cere Comisiei uh, solicitarea de noi credite de plată într-un buget re- rectificativ în cazul în care creditele incluse în bugetul pe 2012 se vor dovedi a fi insuficiente. Consiliul și Parlamentul European vor uh, adopta orice proiect de buget rectificativ cât mai uh, rapid cu putință pentru a evita nedisponibilitatea fondurilor necesare pentru achitarea plăților. Doamnelor și domnilor, această declarație nu este una făcută de niște europarlamentari eh, idioți, ci este o declarație a statelor membre ale Uniunii Europene. Și iată, ne aflăm tocmai în acest moment în care deciziile de, declarațiilor eh, de atunci trebuie să, să fie luate. Este vorba de plăți care uh, reies din fondul uh, de coeziune, fondurile structurale, din uh, programul uh, Erasmus, etc. Este vorba despre o sumă de 9 miliarde de euro care trebuie să fie achitate cât, achitată cât mai rapid cu putință. Este vorba despre facturi care au intrat, la, au ajuns la Bruxelles abia la data de, sau până în data de 31 octombrie. Nu este vorba despre estimări, ci este vorba despre obligații cât se poate declare, care trebuie să fie achitate de către Comisie pentru a se ajunge la discuțiile cu privire la bugetul 2013, mai întâi de toate trebuie să încheiem discuțiile cu privire la bugetul pe 2012. Cu siguranță vor mai apărea noi facturi după data de 31 octombrie 2012. Prin uh, urmare, Trebuie să uh, ținem cont și de acest uh, lucru în momentul uh, sau înainte de a începe discuțiile bugetare pe 2013. Statele membre au declarat de la bun început că sunt dispuse să respecte declarația dată la 1 uh, noiembrie 2012 cu privire la obligațiile uh, care trebuie să fie achitate pentru bugetul pe 2012. Însă aceste declarații ale statelor membre nu sunt suficiente. În momentul în care trebuie să achit facturi în valoare de 9 miliarde de euro, nu mă pot uh, limita la oferirea unei sume maxime de 2, 3 sau 4 miliarde. Ei bine, din păcate, statele membre au făcut tocmai acest lucru până uh, săptămâna trecută, joi. Tocmai de aceea nu s-a putut ajunge la un consens cu uh, Parlamentul, pentru că ceea ce cer statele membre din partea noastră este nimic altceva decât promulgarea unui uh, buget pe deficit. Însă Parlamentul nu este dispus să dea curs unei asemenea atitudini uh, iraționale. Este o atitudine deja promovată la nivel național, dar ar fi păcat să promovăm același tip de atitudine și la nivel european. Dacă nu rezolvăm bugetul pe 2012 și reportăm mai multe facturi uh, pe 2013, cu siguranță va trebui să achităm uh, penalități care vor încărca și mai mult bugetul pe 2013. Doamnelor și domnilor, această gestiune bugetară nu este una rațională și uh, tocmai acest tip de gestiune uh, bugetară nu trebuie să fie promulgat la, și promovat la nivel european. Iată de ce bugetul pe 2013 trebuie să fie suficient pentru a acoperi toate cheltuielile care vor uh, apărea până Uh, atât pe parcursul anului 2013, cât și cele care vor fi reportate din anul 2012. Deci, iată de ce avem nevoie de fonduri uh, suficiente pentru anul 2013. Pentru ca ambițiile creștere, competitivitate și uh, ocuparea uh, a forței de muncă să fie atinse, avem nevoie de mai multe fonduri pentru anul 2013 cu siguranță Comisia va trebui să îmbunătățească creditele de, de plată și creditele de angajament uh, din uh, diferitele rubrici, inclusiv rubrica 1A. Doamnelor și domnilor, suntem dispuși să colaborăm cu Consiliul pentru găsirea unei soluții. Cu toții ne dorim un buget pe anul 2013. Suntem dispuși să negociem, suntem deschiși negocieri, negocierilor și sperăm că după noua propunere a Comisiei European, Europene, odată ce procedura va fi încheiată, și Consiliul va ajunge la concluzia că facturile trebuie să fie achitate. Și acum o declarație optimistă la final. Datorită insistărilor, insistenței Parlamentului European, și pentru asta le mulțumesc uh, tuturor uh, celor implicați, inclusiv domnului Lamasur, domnului Lavia sau doamnei Balțani. Deci, iată că noi am reușit, datorită instituțiilor uh, noastre, să le arătăm statelor membre că proiectul de buget rectificativ 5, care implica mobilizarea unei sume de 617 milioane de euro pentru sinistrații din Italia trebuie să fie promulgat cât mai uh, curând cu putință. Iată, statele membre au fost de acord cu noi și putem să arătăm, să dăm dovadă de solidaritate. Acum, domnul Mavroianis și cu mine am uh, semnat cu câteva minute în urmă acest uh, proiect de buget, astfel încât banii respectivi, într-adevăr, să ajungă la cetățenii care au nevoie de ei. Este o dovadă a solidarității Uniunii Europene vis-a-vis -vis de cetățenii din Emilia-Romania. Să sperăm că și celelalte probleme bugetare vor reuși să fie să fie soluționate. Să sperăm că în decembrie vom reuși să promulgăm un proiect rectificativ de buget numărul 6 pentru anul 2012, precum și un uh, buget pe 2013 suficient de solid. Pentru mine, doamnelor și domnilor, procedura bugetară a fost ceva nou, cel puțin uh, în funcția mea de președinte al Parlamentului European. Am învățat mult pe parcursul ultimelor uh, luni. Am învățat mai ales ce înseamnă, într-adevăr, diferența existente între Consiliu și realitatea cu care se confruntă cetățenii europeni. Consiliul nu este reprezentat de domnul Mavroiani sau de statele, toate statele membre, dar iată că în Consiliul European există state membre care nu sunt dispuse să se, ridică la, să se ridice la nivelul așteptărilor tuturor. Este vorba despre, despre state membre care își doresc un buget deficitar al Uniunii Europeane. Europene. Aceste state Uh, vor să practice aceleași metode uh, condamnabile pe care le-au uh, le-au avut la nivel național și la nivel european, dar noi nu vom accepta lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru atenție. Das Wort hat nun der Kollege. Îi dăm cuvântul domnului Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Mavroianis, doamnă comisar, dragi colegi. După cum uh, reamintea domnul președinte Schulz, pe data de 13 martie s-au, au expirat cele 21 de zile ale perioadei de conciliere, termen uh, până la care Parlamentul și Consiliul nu au reușit să convină o poziție comună pentru bugetul 2013. Din punct de vedere al Parlamentului, a fost clar încă de la început și întotdeauna am subliniat uh, asta în uh, întâlnirile noastre formale și informale, și anume că nu era posibil să ne ocupăm de tema bugetului 2013 fără a încheia mai întâi conturile pe 2012. Deci era drept să se facă o examinare uh, atentă a bugetului rectificativ numărul 5, pe care l-am votat în această dimineață în plenară și care, după cum a spus domnul președinte, a fost uh, un succes, dar mai ales numărul 6 și pentru 2013. Nu e posibil să ne gândim la uh, credite pentru 2013 când inclusiv bilanțul propus Comisiei a fost propus fără a ține cont de o reportare a sumelor uh, provenite de anii, din anii precedenți. Riscul de a nu avea un buget și aplicarea regimului 12 milor Uh, există și Parlamentul se va implica, totuși ca aceasta să nu se întâmple, însă e clar că avem și prioritățile noastre de apărat. În ce privește plățile, noi cerem un acord pentru un nivel adecvat care să poată permite să continuăm uh, exercițiul uh, comun și obișnuit a tuturor politicilor comunitare. În ce privește angajamentele, noi credem cu tărie în, în necesitatea de a investi în cercetare, dezvoltare, ocupare. Acestea sunt priorități ale Consiliului, iar Parlamentul le-a selecționat ca priorități și în lectura pe care a făcut-o a bugetului pentru 2013. Sigur că suntem conștienți uh, că statele membre întâmpină dificultăți și vom ține cont de asta pe durata tratativelor, dar asta nu înseamnă că Parlamentul European e gata să sacrifice creșterea Uniunii Europene pe altarul austerității fără excepții, astfel, încât, astfel cum ne cer unele guverne naționale. Totuși am încredere, având în vedere că este o climă foarte bună de colaborare între instituții, că există posibilități de a găsi un acord asupra bugetului, dar reamintesc că în această procedură Parlamentul European are putere de codecizie cu Consiliul și are intenția să-și exercite această putere recunoscută de tratat pentru a apăra punerea în aplicare corectă a, politicile comunitare, a politicilor comunitare și, de fapt, în favoarea cetățenilor europeni până la urmă. Thank you very much. No, Mulțumesc. Acum doamna Gardia Saval. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, în această dezbatere a trebuit să vorbim despre acordul la care s-a ajuns între Parlamentul European și Consiliul pentru bugetul 2013. Însă, din păcate, nu putem să vorbim despre așa ceva, pentru că nu a existat un acord. Nici măcar n-am început să discutăm de tema asta. Încă suntem în așteptarea uh, Consiliului pentru că acesta să plătească facturile pe 2012. A spus și domnul președinte Schulz a spus-o și raportorul pentru, raportor, pentru bugetul 2013, domnul Avia. În Parlament avem o poziție foarte clară și logică. Și anume, nu putem începe să vorbim de uh, viitorul buget dacă încă n-am încheiat conturile și n-am soluționat uh, problemele de anul acesta. Și problemele de anul acesta sunt facturi în valoare de 9 miliarde de euro care încă n-au fost plătite și care afectează direct pe mulți cetățeni din toate statele membre. Domnule Mavroianis, 50 de lucrători din uh, țara mea, uh, mă scuzați, 500 de lucrători din țara mea nu pot uh, primi ajutor din Fondul pentru Ajustare la Globalizare, dar la fel se întâmplă cu uh, mii de lucrători din Italia, din Austria, din Finlanda, 1900 din România, în Danemarca la fel. Dar nu doar a ei sunt afectați, ci și studenții europeni sunt afectați, pentru că nu sunt siguri dacă vor uh, primi sau nu bursele Erasmus. Cercetătorii din întreprinderi și universități nu știu dacă vor fi plătiți pentru munca lor. Și de ce asta? Pentru că la Consiliu nu se găsește un acord pentru a se plăti și este un lucru inacceptabil. De aceea n-am putut să avansăm pe calea negocierilor și de aceea astăzi suntem în așteptarea Uh, unei situații în care Comisia să, propună uh, o, să facă o nouă propunere. Doar să știți care este poziția Parlamentului și sperăm că și Comisia va face o propunere pe linia noastră. Credem că în buget există margini suficiente pentru mai mulți bani pentru unele programe europene. Credem că trebuie consolidate uh, programele pentru IMM-uri, de cercetare, în al șaptelea program cadru, cu programele de formare, mobilitate pentru tineri Deja am spus-o în alte dezbateri. De fapt, între Parlament și Consiliu nu există chiar atâtea diferențe de opinii între prioritățile noastre și credem că putem ajunge la un acord rapid și satisfăcător. Însă, acolo unde văd eu uh, că există dificultatea, din nou e la nivelul plăților. Dacă nu dorim să uh, avem din nou programe paralizate, studenți care nu-și primesc bursele, uh, regiuni care așteaptă să se ajungă la nivelul promis, atunci Comisia nu poate să-și reducă propunerea. Oricum, ar trebui să o crească, pentru că azi deja știm că nici facturile din noiembrie, nici cele din decembrie nu se vor plăti în 2012. Și avem nevoie de mai mulți bani pentru 2013. Uh, după 2 ani de promisiuni și de obligații, uh, angajamente nerespectate, uh, Parlamentul nu mai poate accepta încă o dată o declarație comună în care Consiliul se angajează să aloce mai mulți bani dacă vor lipsi. Nu vom comite aceeași eroare. Dacă astăzi suntem în această situație de paralizare, este pentru că Consiliul nu își îndeplinește angajamentele. Domnule Maureanis, eu sper că veți putea ajunge la un acord da, mingea acum este în terenul Consiliului. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulder. Mulțumesc, domnul Mulder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Schulz ne-a părăsit, însă în discursul său introductiv a reușit să exprime foarte bine exact despre ce este vorba. Foarte adesea problema Consiliului este că atunci când negociem cu ei, nu vor să facă concesii. Și spun că, de fapt, cererile Parlamentului sunt excesive în circumstanțele actuale și că, practic, toată lumea trebuie să înțeleagă că nu pot fi implementate. După cum uh, s-a spus, este normal dacă semnezi un contract și îți asumi o obligație să nu te miri când încep să vină și facturile după aceea. Așa merg lucrurile peste tot, inclusiv în Parlamentul European. Și nu are niciun rost să spunem că nu putem permite bugetului să uh, se ridice la înălțimea ratei inflației. Odată ce ți iei un angajament, mă tem că trebuie să uh, și plătești după aceea. Se pune problema dacă estimările comisiei sunt sau nu sunt corecte și mai sunt multe neînțelegeri cu privire la estimări și cifre uh, orientative. Dacă estimările sunt depuse la comisie, atunci bugetul nu trebuie să fie mărit doar cu 6-7%, ci cu de două ori mai mult. Acum, în statele membre, am avea nevoie de un organism oficial care să verifice exact dacă estimările depuse de statele membre la Comisie sunt sau nu sunt corecte. Am două minute, domnule președinte, nu unul singur. Și din câte uh, știu, trebuie să se verifice dacă aceste estimări sunt sau nu sunt corecte. Și dacă sunt, atunci uh, toată această uh, gâlceavă pe tema bugetului ar trebui să nu mai fie atât de complicată an după an. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ashworth. Domnule președinte, faptul că la conciliere nu s-a ajuns la un acord a fost regretabil, după părerea mea. Și nu în cele din urmă, pentru că mesajul transmis de presă către public a fost unul foarte negativ. S-a creat impresia că Parlamentul a refuzat să coopereze dacă nu primește mai mulți bani. De fapt, înainte de a pleca din sală, președintele Parlamentului a exprimat foarte clar despre ce este vorba. Este o dispută tehnică referitoare la 9 miliarde de euro, retrospectiv, o sumă care se reflectă în bugetul rectificativ cu numărul 6. După cum a spus domnul Mulder, trebuie să învățăm de aici că avem nevoie de mult mai multă siguranță și control asupra estimărilor și a costurilor transmise de statele membre. Însă, în uh, imediat, ce dorim este să se înghețe bugetul pe 2013. Deci putem să recunoaștem că nu ne putem aștepta să reportăm o, uh, un um, pasiv atât de mare care ar, depăși, ar însemna 20 de miliarde din euro, de euro pentru perioada 2012-2014. E clar că Consiliul trebuie să rezolve această problemă și cred că Parlamentul nostru trebuie să dea dovadă de un angajament pozitiv față de Consiliu ca să ajungem la o concluzie e, rapidă. Doamna Andreasen. Domnule președinte, toată lumea știe că procedura de conciliere pentru 2013 a eșuat chiar înainte de a începe. Asta din pricina faptului că Comisia solicita 9 miliarde de euro în plus pentru a acoperi plățile pe anul acesta. Am fost uh, sceptică uh, când a venit această solicitare. Majoritatea statelor membre nu își permit să se ocupe de plățile de cofinanțare în această perioadă de criză. Să nu uităm că anul acesta, la două luni după încheierea, uh, închiderea conturilor pe 2011, Comisarul pentru Buget ne explica că mai sunt necesare 11 miliarde de euro. În aprilie ni s-a spus uh, că există un surplus de 1,5 miliarde de euro. Mai apoi, la concilierea de săptămâna trecută, domnul uh, Lewandowski a propus o reducere a creditelor de plată cu 1,5 miliarde de euro. Deci, care sunt informațiile pe care le mai putem crede în momentul de față? Aceste informații divergente care vor veneau din partea Comisiei ne-au făcut să ne pierdem încrederea în uh, procesul de conciliere. Niciun fel de concesiune nu mai poate fi făcută uh, Comisiei atâta timp cât informațiile primite din partea Comisiei nu sunt uh, corecte. Uh, domnul Coffer are un, un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea? Vă rog. Aș vrea să o întreb pe stimata colegă cum ar denumi în uh, lumea afacerii lor un uh, om de afaceri care, odată ce este obligat să își achite facturile, susține că nu își permite să facă aceste plăți. Vă mulțumesc. Singurul uh, compromis pe care Consiliul și statele membre l-au făcut a fost uh, numărul uh, la care s-a ajuns un acord la finele lunii decembrie anul trecut pentru 2012. Era vorba atunci de discuțiile pe marginea bugetului 2012. Spuneau că în momentul în care vor apărea Uh, cheltuieli suplimentare extraordinare, acestea vor fi acoperite. Însă, 9 miliarde de euro pentru 2012 este absolut inacceptabil. Ne dăm seama că nu există niciun fel de gestiune de încredere la nivel de comisie. Domnul Gariga dorește să vă pună o întrebare. Mulțumesc, doamnă Andreea Vreau să considerați că aceste facturi emise de către statele membre și uh, trimise Comisiei Europene ca fiind o probă evidentă de fiabilitate sau nu? Uh, I believe. Consider, domnule Gariga, că noi trebuie să avem dovada că proiectele au fost uh, într-adevăr funcționale. Pentru mine asta ar fi proba că e nevoie de bani și că trebuie să fie plătiți. Pentru că această necesitate de 9 miliarde de euro nu apare de pe o zi pe alta. Îmi pare foarte rău. Mulțumesc. Și acum domnul Mavroiani din partea Consiliului, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, stimați deputați, domnule, doamna comisar, regretăm faptul că Comitetul de Conciliere, care s-a întrunit după ultima perioadă de sesiune plenară a Parlamentului European din octombrie, nu a reușit să ajungă la un acord pe un text comun cu privire la bugetul pe 2013 în perioada de 21 de zile prevăzute de tratat. Președinția cipriotă a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a reuși să obțină un rezultat pozitiv în calendarul dat. Am lucrat din greu încercând să reconciliem pozițiile până în ultimele ore. Însă, în cele din urmă, a trebuit să acceptăm faptul că uh, opiniile celor două instituții ale noastre rămân mult prea divergente și deci că, din păcate, nu se poate ajunge la un acord. Consiliul consideră că a dat dovadă de suficientă deschidere în cursul negocierilor, mai ales în ultimele câteva zile ale perioadei de conciliere. A reușit să facă oarecare progres și mai ales a reușit să aprobe unul din elementele cheie ale pachetului de negociere, și anume bugetul, proiectul de buget rectificativ numărul 5 pe 2012, referitor la mobilizarea a 670 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru Italia, fără niciun fel de modificări aduse propunerii Comisiei. În ciuda acestui fapt, nu am reușit să găsim flexibilitatea necesară în niciuna din instituțiile noastre pentru a face progrese și mai mari pe tema bugetului 2013. Mandatul dat Comitetului de Conciliere a fost să ajungă la un acord pe tema bugetului 2013, însă a fost imposibil să se găsească o cale de progres pe acest subiect, fără să se rezolve mai întâi problema proiectului de buget rectificativ 6 pe 2012, care cere 9 miliarde de euro suplimentari ca credite de, angajament, de plată suplimentare pe anul acesta. Doamna Gardia Zabala a avut dreptate. Erasmus face parte din uh, proiectul de buget rectificativ 6 și înțelegem că este urgent. Consiliul a fost și rămâne pregătit să discute toate elementele pachetului bugetar și are angajamentul de a onora obligațiile de plată. Însă continuăm să considerăm că aceste elemente nu pot fi tratate izolat dacă dorim să ajungem la un rezultat echilibrat care să mulțumească toate părțile. De fapt, acesta a fost punctul de dispută dintre pozițiile noastre. Există o legătură ineluctabilă între proiectul de buget rectificativ 6 pe 2012 și bugetul 2013, pentru că ambele au obiectivul de a asigura continuitatea aceluiași program european și ale acelorași acțiuni europene și ambele trebuie să fie finanțate din contribuțiile statelor membre. Însă trebuie să fie foarte clar că noi onorăm și respectăm drepturile și prerogativele Parlamentului European în esența lor, în natura procedurii bugetare, adică co, uh, rolul de co-legislator, de co-decizie și chiar uh, ce dăm în favoarea dumneavoastră în circunstanțe specifice. Mai avem acum doar câteva săptămâni până la sfârșitul anului. Așteptăm, după cum s-a spus, un nou proiect de buget din partea Comisiei care va trebui să țină cont de progresul făcut până acum în uh, reconcilierea diferitelor poziții ale celor două instituții. Sigur că aș fi preferat să mă găsesc într-o altă postură și nu în cea de astăzi. Însă, sper în continuare că putem ajunge la un rezultat pozitiv în perioada scurtă pe care o mai avem la dispoziție. Președinția cipriotă va face tot ce va putea pentru a face progrese rapide pe baza noului proiect de buget. Contăm pe uh, voința Parlamentului European de a se angaja într-un dialog constructiv, ca să putem avea un buget european la începutul anului viitor. Doamnule președinte, stimați deputați, sunt convins că credibilitatea noastră colectivă ar fi în joc dacă nu vom da rezultate nici de data aceasta. Pur și simplu nu s-ar înțelege de ce nu am reușit să ajungem la un acord, dată fiind importanța mizei? Însă sunt convins că putem depăși dificultățile și putem ajunge la un compromis. Președinția cipriotă și eu personal are angajamentul și am angajamentul de a obține un rezultat pozitiv. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Acum doamna Hedegaard din partea Comisiei. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori în primul rând să informez Parlamentul că, din nefericire, domnul Lewandowski a fost chemat la Bruxelles pentru a pregăti pe urgen- de urgență cadrul financiar multianual. Dom- domnia sa este foarte ocupată în această perioadă, sper că se va bucura de înțelegerea domnilor voastre. Deci, în primul rând, ca reprezentant al Comisiei, doresc să salut și eu, precum domnul președinte, uh, aprobarea bugetului rectificativ numărul 5, care va veni în sprijinul Uh, autorităților și oamenilor din Emilia-Romania. Este doar un exemplu a modului în care banii europeni pot ajuta și de ce sunt ei importanți. Comisia regretă că n-a fost posibil să se rugă la un acord pe bugetul 2013 uh, în perioada de conciliere prevăzută în tratat, însă suntem convinși că încă putem găsi o soluție până la sfârșitul acestui an. În uh, următoarele zile, Comisia va prezenta un nou proiect de buget, după cum prevede articolul 314 al tratatului. Deși există diferențe de opinii între Parlamentul European și Consiliu, uh, Comitetul de Conciliere deja a făcut progrese și a identificat elemente posibile de compromis pentru bugetul 2013. Comisia va ține cont de uh, aceasta în pregătirea noului proiect de buget. În acest fel, Comisia speră să mm, aibă Parlamentul și uh, Consiliul mai multe șanse de a ajunge la un acord înaintea sfârșitului anului și astfel să nu se recurgă la 12. Nivelul plăților este o problemă cheie. Pe durata procedurii de conciliere s-a vorbit foarte mult de reducerile în uh, creditele de plată cu toți suntem conștienți de dificultățile economice cu care se confruntă Europa și că în statele membre se iau măsuri de austeritate. Totuși, e datoria Uniunii să-și îndeplinească obligațiile legale uh, rezultate din angajamente asumate din actualul și fostul buget uh, buget, proiectul de buget rectificativ 6 încă este pe masa de lucru și trebuie să se facă aceste plăți. Îi spun, doamne sunt că e vorba de facturi și angajamente reale, nu estimări. Până la urmă e în joc și credibilitatea noastră. O soluție rezonabilă pentru nevoile de plăți în 2012 trebuie găsit acum, dacă noi vrem să fim credibili în continuare față de autoritățile naționale și regionale. E vorba mai ales de fond, uh, zona coeziunii, dezvoltării, uh, cercetării și studenților care sau au fost deja menționați aici, care își așteaptă bursele Erasmus. Comisia consideră că un nivel adecvat și realist de plăți e necesar pentru ca noi să susținem în continuare cercetarea, dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, uh, lucru dorit de toate instituțiile noastre. Dați-mi voie să mă întorc la bugetul 2013 și ce va urma mai apoi. Comisia, sigur că va face tot ce poate să prezinte un nou proiect de buget care să fie o bază solidă pentru un acord între Parlament și Consiliu și va continua să acționeze ca un mediator onest pentru a facilita adoptarea cât mai rapidă a bugetului pe 2013. Deja ne-am mai confruntat cu situația asta și în 2010, cu primul buget adoptat conform uh, noului tratat de la Lisabona. La acea dată, după ce au uh, eșuat negocierile, toate instituțiile au conlucrat într-un mod foarte constructiv. Asta ne-a permis să adoptăm bugetul pe 2011 la timp. În încheiere, domnule președinte, aș mai menționa câteva posibile consecințe a ne ajunge la un acord, pentru că nu trebuie să subestimăm consecințele. Vă pot da unele exemple implementarea unor programe cheie și acțiuni ale Uniunii Europene ar fi întârziată cu efect imediat asupra beneficiarilor. Asta ar include, printre altele, că nu s-ar mai rambursa la timp uh, plățile directe în agricultură, între 75 și 80% din uh, angajamente trebuie rambursate în ianuarie și februarie la anul. Va fi imposibil să mobilizăm instrumentele speciale, cum ar fi fondul de solidaritate, fondul de adaptare la globalizare sau uh, rezerva de ajutor pentru situații de urgențe. Și unele din agențiile europene care sunt în faza de demarare uh, se vor confrunta cu mari dificultăți în a-și îndeplini rolul. Asta, de exemplu, se va întâmpla cu Agenția pentru Sisteme IT în domeniul afacerilor interne, care va uh, deveni operațională în următoarele zile. Eu știu că atât Parlamentul European cât și președinția cipriotă cunosc aceste riscuri și doresc să coopereze intensiv în următoarele săptămâni pentru ca noi să putem ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului. Exprim speranța sinceră a Comisiei că se va ajunge la o soluție și pe baza unor eforturi comune am încredere că ne vom putea întâlni aici la plenară în decembrie pentru a uh, vota bugetul pe 2013 care va putea contribui la crearea condițiilor de creștere economică și va demonstra capacitatea Uniunii de a acționa. Cel mai bun semnal pe care îl putem trimite europenilor în aceste vremuri dificile. Mulțumesc acum domnul Lamasur. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnă comisar. În legătură cu bugetul, Parlamentul a dat dovadă de realism și de simț al răspunderii. Timp de doi ani la rând, o majoritate calificată în acest Parlament a acceptat nivelul de plăți votat în Consiliul de Ministri, fără să mai adauge niciun euro în plus. Parlamentul a avut grijă la vot să-și exprime clar prioritățile politice. Sunt aceleași ca uh, cele ale Consiliului European, Agenda Europa 2020 și mai recent conținutul Pactului de Creștere. Din același simț al răspunderii, astăzi spunem, după cum a spus și președintele Schulz, că bugetul pe 2013 nu poate să fie discutat cât timp nu s-a garantat finanțarea arieratelor de plată pe anul 2012. Nici unul din cei 27 de miniștri nu contestă suma acestor arierate, și anume 9 miliarde. Iată însă că unii dintre ei nu vor să plătească în 2012 toate uh, sumele datorate pentru programele executate complet în 2012. Această atitudine contravine regulamentului financiar contravine bugetului 2012 votat de noi și uh, conține angajamentul pe care l-a citit președintele Schulz de a adopta în caz de nevoie în cursul anului un buget rectificativ. Și mai ales această atitudine contravine chiar tratatului. Bugetul european trebuie să fie echilibrat, înseamnă că trebuie să fie votat în echilibru, dar înseamnă și că trebuie să fie executat în echilibru. Nu putem să încheiem anul cu o datorie de 9 miliarde de euro. Mai adaug că în ajunul Consiliului European, refuzul de a plăti facturile de ieri ar uh, lipsi de credibilitate orice fel de angajamente pentru bugetul de mâine. Aș, până atunci, respingerea bugetului 2013 le amintește celor din capitale care ar fi uitat, din anumite capitale, că uh, un buget pe un an sau pe șapte ani nu poate fi obținut fără acordul Parlamentului European. Avem încredere în comisie și îl salut pe noul comisar pentru bugete pentru că a pregătit un, pentru că va pregăti, sperăm, un nou text care să țină cont de uh, situația discuțiilor. Și avem încredere în rolul de intermediar și avem încredere și în președinția cipriotă. Sperăm că va fi la înălțime. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vaughan! Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Am participat la concilierea pentru bugetul Parlamentului și alte secțiuni. A fost raportor aici, însă nu am reușit să ajungem să discutăm uh, tocmai aceste probleme, deoarece PBR 5 și 6 nu au fost aprobate. Sunt încântat că, într-un final, PBR 5 a fost uh, aprobat. Uh, din punctul nostru de vedere, acest uh, proiect de buget rectificativ era unul de natură morală și nu neapărat financiară. Uh, mă îngrijorează faptul că PBR 6 nu a fost aprobat. Mă îngrijorează faptul că angajamentele noastre nu vor fi uh, transformate în realitate și mă tem că viitorul unor proiecte este deja periclitat. Sper din tot sufletul că Consiliul va ajunge la un uh, consens asupra acestor uh, subiecte pentru că problema se află acum în Consiliu. Să revin la bugetul Parlamentului și uh, celelalte secțiuni. Vă amintesc, stimați colegi, că creșterea pentru Parlament uh, pe anul viitor va fi de 1,9% doar am reușit să atingem acest obiectiv și 1,9% creștere implică sau va acoperi toate cheltuielile care decurg din aderarea uh, Croației anul, anul viitor. Cred că acest rezultat poate fi unul cu care să ne mândrim în, în lume. La celelalte secțiuni avem două probleme și anume uh, creșterile acordate celorlalte instituții pe de o parte. Consiliul în continuare dorește o înghețare a bugetului pentru instituții pe anul viitor. Noi considerăm că fiecare instituție europeană în parte este diferită și tocmai de aceea poate nevoile unora necesită o creștere a bugetului. Însă această creștere nu trebuie să depășească, bineînțeles, 1,9%. Și mai rămâne uh, problema creșterii salariilor cu 1,7%, o problemă discutată acum în uh, Curtea de Justiție. Noi considerăm că acest procent ar trebui să fie trecut în uh, rezervă. Bineînțeles, uh, problemele ar, fi, ar putea fi mai mari, deoarece dacă această dacă problema salariilor nu va fi re- uh, rezolvată, s-ar putea să fim obligați să achiz- achităm uh, penalități. Considerăm că 1,7% ar trebui să fie transformate în uh, re- rezervă. Domnul Alvaro nu este în sală, domnul Morganti acum. Tanăc. Domnul Tanăc are o, o întrebare. Would you accept it, Mr. Vaughan? Domnule Vaughan, acceptați o întrebare? Avem un cartonaș albastru din partea domnului Tanăc. Da, de-abia aștept. Bine, domnule Von, vă stimez foarte mult, după cum știți. Venim la Parlament împreună în fiecare dimineață, dar cum puteți justifica în situația economică actuală, mai ales în Regatul Unit, unde s-au înghețat salariile sau uh, mulți oameni au fost concediați din sectorul public, cum puteți uh, justifica ca eurocrații să își vadă salariile crescând cu 1,7%. Ar trebui sigur că să le fie înghețată și lor uh, salariile, dacă nu cumva să suporte reduceri în situația actuală. Domnul Von. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eh, nu fac niciun comentariu pe fond cu cele 1, n-am făcut niciun comentariu pe fond în legătură cu 1,7%. Am spus că Curtea de Justiție probabil că va aproba această eh, creștere și atunci va trebui să și plătim acești bani, chiar dacă vrem sau nu. Așadar, cred că ar fi înțelept ca Parlamentul să pună acei bani în rezervă. Și cred că de asemenea ar fi bine ca și celelalte instituții să eh, pună acea sumă în rezervă pentru că probabil că asta se va întâmpla. Mulțumesc și acum, doamna Morganti. Domnul Morganti. Mulțumesc. Iată că concilierea a ajuns la un eșec și asta ne arată toate problemele Europei. Nu, au fost mari ezitări în a se aloca fondurile către Emilia românia Iată, este o rușine pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană riscă să dispară. Vedem multe semnale în acest sens. Multe state membre nu mai sunt dispuse să dea ascultare cererilor Comisiei demonstrație că Europa nu prea e interesată în instituțiile europene. Totuși trebuie să fie clar un lucru și anume că angajamentele asumate trebuie respectate, așadar programe deja precizate și prevăzute, cum ar fi Erasmus, trebuie să dispună de resursele necesare pentru a putea continua. Pe viitor va trebui să fim mai pragmatici și să acționăm mai puțin ideologic, să ne orientăm doar spre obiective prioritare. În tot cazul, cred că primul, primul lucru care trebuie schimbat este tocmai Uniunea Europeană, așa cum e înțeleasă astăzi, în care nimeni nu mai crede, plecând de la statele membre care au dorit-o, dar care astăzi nu mai doresc să o suporte. Mulțumesc. Și acum ajungem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu. Flo

precum i programul cadru șapte pentru cercetare i dezvoltare. Mulțumesc. Parlamentul European este gardianul bugetului Uniunii Europene și tocmai de aceea în cadrul procedurii bugetare nu am reușit să ajungem la un, o concluzie și să începem discuțiile asupra bugetului 2000, pentru 2013. În momentul de față nu suntem capabili să acoperim uh, facturile pentru 2012. Avem uh, de aprobat un nou uh, proiect de buget rectificativ în valoare de 9 miliarde de euro. Acest uh, proiect de buget este practic în interesul statelor membre, pentru că banii se vor întoarce la statele membre ca urmare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor demarate în 2012. Este vorba despre fonduri care vor merge practic sau sunt acordate practic studenților, cercetătorilor, etc. Doar odată ce vom încheia discuțiile pe marginea PBR 6 vom putea începe discuțiile pe marginea bugetului 2013. Însă, de la bun început, trebuie să înțelegem faptul că dacă statele membre nu sunt dispuse să facă concesii, atunci uh, vom avea mari probleme anul viitor. Domnul Savana. Puhemies. europa unioni tarvitsee... Mulțumesc Uniunea Europeană are nevoie de un buget pentru a putea avea creștere economică și pentru a ajuta și tinerii care sunt afectați de șomaj. Ne-am tot străduit să facem uh, modificări ale bugetului, dar, până la urmă, noi trebuie să ne asigurăm că stopăm utilizarea greșită a banilor europene. Asta este problema. Trebuie să transmitem acest mesaj oamenilor. Și nu e ușor și nu va fi nici ieftin să facem asta, însă acesta este mesajul pe care trebuie să-l uh, transmitem. Statele membre doresc reduceri bugetare, vorbesc de răspundere. Noi trebuie să uh, ne îngrijim foarte bine de banii cetățenilor, pentru că dacă nu, e clar că în continuare va fi nevoie de reduceri bugetare. Până la urmă, aș spune că avem nevoie să reclădim întreaga structură și să o reclădim așa cum se cuvine, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba când vorbim de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Despre ce e vorba? Ne-am angajat să demarăm anumite programe, le-am autorizat, le-am controlat și acum trebuie să le și achităm ele trebuie să fie plătite și vor fi plătite, se pune întrebarea însă când vor fi ele achitate. Dacă nu vom reuși să le achităm prin intermediul bugetului 2013, dacă le vom reporta pe 2013, atunci uh, vă dați seama, bugetul pe 2013 nu va putea fi uh, Uh, decât unul crescut față de 2012, însă pentru uh, realizarea acestui lucru va trebui să negociem la sânge cu celelalte instituții europene. Ei bine, eu consider că în momentul de față trebuie să le arătăm cetățenilor europeni că proiectele europene într-adevăr generează plus valoare, în special într-o perioadă de criză cu bugete uh, restricționate, avem nevoie de o economie înfloritoare. Tocmai de aceea trebuie să găsim un acord tocmai pentru acele programe care permit creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, trebuie să spun, la fel ca și alți colegi, că facturile trebuie să fie achitate. Trebuie să evităm acumularea de penalități. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că beneficiem de încrederea cetățenilor europeni. Ei bine, cum putem obține încrederea lor? Pur și simplu achitând toate acele facturi pe care ni le-am asumat. Uh, deci, iată motivele pentru care PBR 6 trebuie să fie aprobat. Însă, pentru 2013 ne confruntăm cu, uh, cu uh, problema că, dacă acesta nu va fi suficient de mare de la bun început, vom avea din nou de votat o serie de pro proiecte de buget rectificativ la finele anului viitor. Așa cum s-a întâmplat uh, până chiar și anul acesta. Înțeleg toate crizele, dar dacă e să rezolvăm ceva, atunci trebuie să discutăm serios despre creditele de angajament, creditele de plăți, uh, și în același, asta pentru viitor, bineînțeles, dar creditele de plăți uh, din trecut nu pot fi decât rezolvate și achitate. Și mulțumesc președinției uh, cipriotă pentru, pentru activitățile sale. O mulțumim. Urmează doamna Hedegaard. Mulțumesc. Am să fiu foarte succintă. După cum s-a spus înainte de sfârșitul săptămânii acesteia, Comisia va face o nouă propunere pe baza celor auzite din partea Consiliului și din partea Parlamentului. Știm cu toții că timpul este foarte important și părerea noastră la Comisie este că dacă există voința politică, va fi posibil să avem bugetul de care avem nevoie pe 2013. În această dezbatere s-a văzut din nou că este un minim pe care îl așteaptă cetățenii de la noi acum. Dacă nu suntem în stare să ajungem la un acord, nu ar fi bine pentru nimeni. Deci vom lucra din greu ca să obținem acest acord în săptămânile și lunile care au mai rămas. Și acum domnul Mavroianis din partea Consiliului. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii încurajator. Sigur, noi am fi preferat cu toții să avem succes la negociere înainte de perioada uh, înainte de expirarea perioadei de conciliere. Dar, oricum, ne angajăm să lucrăm în continuare pentru un rezultat pozitiv până la sfârșitul anului. De fapt, finalul concilierii de săptămâna trecută ne-a semnalat de asemenea faptul că uh, trebuie să continuăm eforturile, să nu cedăm, să continuăm să facem tot ce putem pentru a ajunge la un acord. Domnule președinte, aș dori să-mi exprim sinceră apreciere față de domnul președinte la Masur și de, față de toți colegii noastre din Parlamentul European pentru modul constructiv în care au negociat. La fel mulțumesc și domnului comisar Lewandowski și comisiei. Procedura bugetară de acest an se desfășoară în uh, împrejurări foarte dificile, motiv pentru care uh, e nevoie de eforturi deosebite din partea tuturor dacă dorim să ajungem la un acord uh, cu un buget realist și echilibrat pentru 2013. Președinția Cipriota a Consiliului și eu personal vom face tot ce putem pentru a avea un rezultat pozitiv până la sfârșitul acestui an. Aș adăuga că uh, suntem convinși că și Comisia își va juca rolul tradițional de mediator onest și contăm mai ales pe domnul comisar Lewandowski uh, în legătură cu noua propunere de proiect pe care o pregătește, cât și pentru facilitarea discuțiilor noastre ulterioare. Cu asta vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și pentru înțelegere. Mulțumesc, uh, mulțumim, uh, uh, doamnă comisar, mulțumim, stimați colegi, pentru dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Întrebarea orală privitoare la conferința privind schimbările climatice de la Doha.